la președinte. Bună dimineața, reluăm uh, reuniunea plenară. Primul punct pe ordinea de zi este întrebarea orală, întrebarea cu solicitarea de răspuns oral adresată Comisiei um, în legătură cu regula bagajului unic impusă de anumite linii aeriene. Are cuvântul autorul, domnul Brian Simpson, 5 minute, vă rog. Bună dimineața, doamnă președinte. E Bine, să începem <laughs> pentru că nici comisia n-a venit încă.